Dragi colegi, vă rog să vă așezați pentru că urmează voturile. Votăm, în primul rând, raportul domnului Hans Peter Martin cu privire la valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație. Deci votăm prin apel nominal și vă rog să votați. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Am alle abgestimmt? Ați votat cu toții, dragi colegi? Atunci se închide votul. Se adoptă. Conform ordinii de zi, urmează acum votul prin procedură simplificată. Raportul doamnei Borsellino, strategia de securitate internă a Uniunii Europene. Votul este tot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Urmează acum, tot conform procedurii simplificate, raportul domnului De Jong, abordarea Uniunii Europene privind dreptul penal. Votul prin apel nominal este deschis. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. Tot conform procedurii simplificate, votăm rap doamna, raportul doamnei Irigoyen Perez, consolidarea drepturilor consumatorilor vulnerabili. Cine este pentru? Cine se împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Urmează acum Raportul domnului Hans-Peter Martin, emiterea de monede euro. Avem propunerea de regulament și avem un bloc 1 de amendamente de compromis. Cine votează pentru blocul 1? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Blocul 2, așadar, e caduc. Trecem acum la votul privind propunerea așa cum a fost modificată. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Rezoluția legislativă se votează prin uh, apel nominal. Să deschis votul. Male abgestimmt. A votat toată lumea. Se închide votul. Se adoptă cu mare majoritate. Urmează acum raportul domnului Busutil, tabloul de bord, bord al pieței interne. Avem rezoluția legislativă și avem un amendament, amendamentul 1 la alineatul 12. Cine este pentru acest amendament? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Dorește cineva să verificăm? Bine, s-a deschis votul. S-a închis votul. Am deschis încă o dată votul, a fost o problemă tehnică. Vă rog să votați încă o dată. Deci vă rog acum să votați încă o dată. A votat toată lumea. S-a închis votul. Amendamentul este adoptat. Trecem așadar la propunerea de rezoluție. Prin apel nominal să deschis votul. A votat toată lumea? Atunci se închide votul. Se adoptă. Urmează acum raportul doamnei Boscut, o perspectivă de viitor pentru femeile din Turcia în anul 2020. Vreau să vă comunic că amendamentul 9 a fost declarat inadmisibil. Avem un vot în bloc la, de șapte amendamente. Cine este pentru acestea? Cine se împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la votul la aliniatul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 7. Cine este pentru? Haideți să verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Amendamentul 7. S-a închis votul. Se adoptă acest amendament. Trecem atunci la aliniatul 41. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 45. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Alineatul 49. Textul inițial, pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 52, tot pe două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 57 îl votăm prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. Alineatul 61. Tot prin apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și acesta se adoptă. Votăm acum în întregime rezoluția prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Rezoluția este adoptată. Trecem acum la raportul doamnei Gurmai modificarea regulamentului de procedură al Parlamentului European în ceea ce privește implementarea inițiativei cetățenești europene. Avem o propunere de regulament. E nevoie de o majoritate calificată și doamna raportor dorește să intervină. Doamna Gurmai. Domnule vicepreședinte, domnule comisar, dragi colegi, regulamentul privind inițiativa cetățenească se aplică din 1 aprilie anul curent. Și deci este responsabilitatea Parlamentului să adopte regulamentul de procedură al Parlamentului pentru a se asigura că se organizează audieri publice ce permit organizarea de inițiative reușite. Mă bucur să vă spun că prima inițiativă s-a desfășurat chiar pe 9 mai și a fost urmată de încă 5 inițiative. Mă bucur că atât de mulți dintre dumneavoastră sunt interesați de inițiativa cetățenească. De aceea mă bucură implicarea oricărei comisii parlamentare pentru organizarea de uh, audieri publice și aceasta este o prioritate în raportul meu. Trebuie să ne asigurăm că acest instrument este unul credibil și puternic și contribuie la democrația participativă în Uniunea Europeană. Sunt câteva chestiuni chestiuni tehnice în raportul meu pe lista de vot pe care aș dori să le clarific înainte de a trece la vot. În primul rând, ca să ajungem la un compromis rezonabil, am decis să votăm pentru amendamentul patru depus de ALDE și uh, susțin uh, a, care confirmă amendamentul 1 adoptat în comisie. Apoi, pentru un text coerent final, propun următoarele. Dacă se adoptă amendamentul 5, propun să votăm partea 3 de la amendamentul 1 și dacă e nevoie partea 3 de la amendamentul 3. Apoi, dacă amendamentul 1 este adoptat, Propun să votăm partea 3 de la 3. Dacă mă urmăriți, e fantastic și mulțumesc mult pentru susținere și sigur că uh, voi, vo, sperăm că vom vota electronic. Mulțumesc. Vă mulțumim, doamnă Gurmai. Da, uh, acum întrebarea e dacă am reușit eu să vă urmăresc. În orice caz, vom începe acest vot cu precauție, cu amendamentul 5. Avem șase părți. Nu se cere nicăieri vot prin apel nominal, deci e vot deschis. Așadar, votăm prima parte. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru partea a doua? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Doamna Gurmai, vă rog, doamna. I kindly ask to... Vă rog să votăm electronic acest punct. Sigur, putem să votăm și prin vot electronic partea a doua. S-a deschis votul. La partea a doua. A votat toată lumea? Atunci se închide votul. se adoptă cu o largă majoritate. Trecem acum la partea a treia a amendamentului 5. Doamna Gurmai. I feel very... Îmi pare foarte rău, dar am votat deja a doua parte, am cerut vot electronic la a treia și de aceea vreau să rog serviciile să votăm din nou și vă rog să votăm 5-3. Următorul. Also, wir stimmen gleich elektronisch. Bine, deci votăm prin vot electronic partea a treia a amendamentului 5. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Partea a treia se adoptă. Trecem la partea a patra. Cine este pentru partea a patra? Împotrivă. Haideți să votăm prin vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la partea a cincea. Nu, partea a cincea a fost retrasă. Trecem la partea a șasea. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Tocmai mi se spune că acum trebuie să votăm partea a cincea de la amendamentul 1 al uh, Comisiei. Raportarea și-a retras partea ei, dar rămâne partea a cincea de la amendamentul 1 al Comisiei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Și acum votăm amendamentul 4 al grupului ALDE. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem atunci la amendamentul 2, pe două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă. Se adoptă și aceasta. Trecem așadar la votul final. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Închid votul. Se adoptă cu o largă majoritate. Vă felicităm, doamne Gurme. Wünsche allen einen guten Appetit. Wir haben noch die Stimme. Vă doresc tuturor poftă bună. Urmează acum explicațiile voturilor.